Ladies and gentlemen, good evening. Doamnelor și domnilor, bună seara. În numele meu personal și al colegii mele, doamna Ingeborg Cresle, vă salut la reuniunea noastră comună a comisiilor cont și juri. Vreau să mulțumesc mai întâi domnilor comisar Oettinger și altor oaspeți care au acceptat uh, invitația la întâlnirea noastră, pentru prezență. Este ultima întâlnire a Comisiei Jurii în acest mandat. Ne vom concentra pe procedurile de numire în cadrul instituțiilor UE, în particular asupra numirilor în posturile cheie și în ce privește membrii cabinetelor eh, șefilor de instituții. Opinia publică a devenit foarte interesată de aceste proceduri. Transparența este esențială în acest domeniu pentru ca instituțiile europene să funcționeze corespunzător. Parlamentul a solicitat deja Comisiei și tuturor instituțiilor europene să ia măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea transparenței, echității și uh, egalității de șanse și oportunități în baza rezoluției uh, Parlamentului din uh, 18 aprilie 2018, precum și în temeiul uh, constatărilor recente ale Ombudsmanului European. Vom avea șansa să-l uh, ascultăm astăzi pe domnul Blomeyer, care va prezenta principale concluzii ale studiului care a fost redactat pe acest uh, subiect. Sunt încrezător că vom putea lansa o dezbatere interesantă alături de comisarul Uh, european uh, competent pe acest uh, subiect. Trebuie să asigurăm că în că, va, că se asigură în toate aceste proceduri un respect pentru regulamentele funcționarilor europeni, atât în spirit cât și în litere și de asemenea trebuie să evităm orice situație de conflict de interes. În al treilea rând, Vrem să obținem un cadru de reglementare coerent cu uh, orientări armonizate pentru toate instituțiile europene care să permită punerea aplicare a regulamentelor, regulamentului privind funcționarii europeni și, uh, și în cazul uh, funcționarilor în cele mai înalte posturi, indiferent de organizația din care fac parte. Încă o dată vă mulțumim că sunteți alături de noi aici, în această seară. Și acum îi dau cuvântul doamnei Cresle. Mulțumesc, bine ați venit, uh, dragi colegi. Acum un an am intrat în plen cu o rezoluție privind uh, procedurile de numire și ar fi dorința mea să putem uh, adăuga acum un pas la, la această procedură pentru că Uh, credem că trebuie să vorbim și despre numirile uh, directorilor și directorilor generali. Uh, din păcate, raportorul responsabil nu poate fi aici și mi-a transmis doar concluziile sale în limba engleză. Nu o să citesc acest, nu o să dau citire acestui document pentru că citesc foarte greu în limba engleză, ci Uh, vreau să rezum ce a spus scris el, trebuie să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să instituim proceduri de numire speciale pentru uh, funcțiile înalte, cum ar fi uh, secretarii generale a instituțiilor. Da? Și trebuie să ne gândim și ce se întâmplă din procedurile în care care au fost lansate de pildă împotriva sau în cazul unor funcționari europeni de rang înalt pentru care încă nu există precedent și care nu sunt reglementate nici, nu sunt nici suficient reglementate în regulamentul privind funcționarii. Comisia noastră a investit mult timp, mult efort în, în căutarea unei poziționări, dar vrem să, vrem să apreciem și um, Uh, studiul uh, uh, lansat de Comisia Europeană și de aceea dăm cuvântul acum domnului Blomayer. Vă rog. Yeah, thank you very much for the um, invitation to present this uh, study to you. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a trimite, de a face și de a prezenta acest studiu. Cred că trebuie să folosesc telecomanda. Nu o să vă rețin foarte mult, am de spus doar câteva cuvinte ca să vă prezint studiul și să scot în evidență recomandările și constatările. După cum știți, anul trecut uh, am fost însărcinați să analizăm procedurile de numire a înalților oficiali la instituțiile europene. Prin asta înțelegem poziția de secretar general sau poziții comparabile cu poziția de secretar general, vicesecretar general, director general, director general adjunct. Ni s-a cerut uh, o procedură de numire din punct de vedere juridic, uh, moral și din alte puncte de vedere septembrie 2019-2018 nu e science fiction. Trebuie de asemenea să-mi cer scuze în, în numele celorlalți autori ai acestui studiu pentru că nu au putut uh, să fie alături de mine astăzi aici profesorul Christopher Dent, care se ocupă de științe administrative și proceduri de numire și etica procedurilor de numire și profesoara Magdalena Tulibacca, care se ocupă de dreptul procedurilor administrative. Ce au făcut autorii? Autorii au revăzut documentația și activitatea desfășurată atât de Parlament cât și de Ombudsmanul European am înțeles că ideea era să vedem care sunt cele mai noi prevederi în statele membre, sunt, dacă sunt domenii care ar putea să ne inspire să revedem o parte din procedurile existente. Așa că le-am uh, prezentat aici pe uh, slide. Am analizat practicile din Estonia, Franța, Statele Unite, Franța, dar și o serie de alte organizații internaționale Consiliul Europei, care e alături de noi, OCDE, Banca Mondială. Cum spuneam, motivația era să vedem procedurile de numire specifice ale secretarului general și să vedem care sunt cele mai bune practici în Europa și dincolo de Europa. Evident, declanșarea studiului a pornit de la numirea actualului secretar general, dar nu ne-am limitat numai la acest lucru. S-am am menționat și ancheta făcută, cercetarea făcută de ombudsman. Într-un fel am structurat lucrarea, activitatea noastră analizând trăsăturile specifice și incidentele specifice de proastă administrație identificate de ombudsman, atât în ceea ce privește procedura, modul în care s-a făcut transferul postului, și discuțiile referitoare la conflictul de interese și la modul în care pot fi ele administrate mai bine în viitor. Care este cea mai bună compoziție posibilă a comisetului consultativ privind uh, numirile? Ca să ne referim la contextul studiului, sunt date uh, culese de Parlamentul European uh, ca pregătire pentru discutarea acestei proceduri de numire. Datele au fost colectate din 10 mm, instituții și organisme europene privind practica numirilor dintre 2013 și până în 2018. Iată, temele pe care le-am discutat în studiu, de exemplu, faptul că s-au folosit um, anunțuri și publicații ale posturilor vacante, dar nu întotdeauna se publică care sunt cerințele. Ne referim la numirile la nivelul secretarului general și al secretarului general adjunct. De câteva ori nu s-a publicat că postul este vacant Asta pune întrebări apropo de, eu știu, beneficiile pe care le-ar aduce mai multă deschidere. Iar apoi, în ceea ce privește la nivelul directorilor generali și a directorilor generali adjuncți, 146 de numiri în perioada pe care am analizat-o și numai jumătate s-a publicat uh, și au fost mai mult de un candidat. La 42% dintre ele nu s-a făcut niciun fel de publicare a postului vacant și doar 7 uh, dintre ele, 7% dintre ele au avut uh, un candidat. Deci e nevoie de proceduri mai publice, mai transparente, proceduri care, la care să participe, participe mai mult de un candidat, pentru că aici ar interveni ideea de mai multă calitate, s-ar spori încrederea și s-ar combate ideea de corupție. Un alt domeniu analizat în studiu, ilustrat de datele colectate de dumneavoastră, este măsura în care ar fi important să se deschidă această procedură către candidații din exterior. Practica instituțiilor este aceea că preferă clar candidații interni cam 92% din toate procedurile s-au desfășurat așa. Iar uh, alte lucrări de referință arată că dacă avem și candidați din exterior, sunt mai multe calificări care intră în joc. Și ultima, ultimul grafic, un alt domeniu care apare și este discutat în uh, acest studiu, este vorba de utilizarea expertizei externe în procedurile de numire, să folosesc, eu știu, uh, evaluările interne, doar 25% au fost uh, supuse unei evaluări externe. Discutăm acest lucru și uh, evaluarea externă și prezența evaluatorilor și a experților externi toate acestea sunt asociate cu mai multă independență, cu ideea de independență. Constatările noastre cele mai importante, mai ales dacă ne gândim la ce se întâmplă și în alte instituții, în diverse state membre, ar fi următoarele. În ceea ce privește procedurile de numire la Uniunea Europeană, nu e chiar o catastrofă, nu se compară atât de prost, mai ales în ce privește transparența și deschiderea cu ce se întâmplă în alte state membre și în alte organizații. În momentul în care experții noștri juriști au, au, arăt, au discutat discuțiile, mă rog, au analizat ce spune raportul Ombudsmanului European, Argumentele sunt convingătoare, sunt uh, cazuri de proastă administrare care sunt bine argumentate și am constatat că ar trebui să existe o motivație foarte puternică pentru a îmbunătăți procedurile existente pentru Uniunea Europeană și pentru instituțiile Uniunii Europene și cred că Cred că ar trebui, cum spuneam, să existe o motivare, pentru că există potențial pentru o a calității numirilor și sporirii încrederii. Există un sentiment de dezamăgire. Comisia a făcut eforturi foarte mari în sensul integrității. Vă aduceți aminte revizuirea condului de conduită, mai multă transparență, mai mare transparență introdusă la nivelul grupurilor de experți. Deci a existat însă, cum spuneam, un sentiment al dezamăgirii că nu s-au făcut mai multe și acest lucru reiese din argumentele ombudsmanului. Eurobarometrul arată că încrederea în Comisia Europeană este pozitiv Uh, Comisia Europeană și încrederea pe care îi se acordă a crescut în această perioadă, dar în ultimul semestru a scăzut. Deci nu știu dacă există o relație clară între această numire și scăderea încrederii. S-ar putea să conteze și se poate susține că această procedură de numire nu a contribuit foarte mult la sporirea încrederii. În ce privește recomandările, adică dimensiunea juridică a acestui studiu, autorii sunt de acord că poziția ombudsmanului privind o procedură, procedura anume denumirea secretarului general, uh, e oarecum surprinzătoare. Am, ne-au surprins unele răspunsuri date de comisie. E o poziție specială în ce privește multitudinea însărcinărilor uh, și capacităților de conducere și politice pe care le are. Deci ar fi avantajos să există o altă procedură. Și ne-am străduit să înțelegem de ce s-a făcut acest transfer așa foarte discret uh, de pe un post pe altul și există recomandarea de a revizui modul în care sunt formulate articolele 7 și 29 din regulamentul personalului, mai ales în ceea ce privește transferul sau modul în care se face transferul de pe un post pe altul. Juriștii noștri interpretează aceste articole și jurisprudența și cazuistica din uh, jurul acestui articol arată că modul în care se face transferul trebuie să fie o excepție și situațiile în care se aplică această procedură ar trebui să fie excepții. Trebuie să se alinieze politica privind înalții oficiali și utilizarea acestui articol la jurisprudența curții. În raport se mai discută uh, și se dă un răspuns la o întrebare pusă de dumneavoastră menționată de doamna Gresle și anume care este urmarea dată cazurilor de proastă administrație. S-au identificat cazuri de proastă administrație și ideea este uh, eu pot să cer unui jurist să analizeze uh, această chestiune dar dacă e vorba de anumite valori care nu afectează în mod direct pe nimeni, atunci nu se dă nicio urmare a acestor situații. Recomandarea este să se revizuiască și să se vadă în ce împrejurări anume ar putea să fie important ca ombudsmanul să solicite revizuirea juridică și să se confirme că a fost uh, o proastă administrație, că s-au încălcat regulile și să remedieze situația. apoi chestiunile mai practice și mai uh, etice, dacă puteți. Autorii au analizat în detaliu practicile privind numirile în diferite state membre și multe lecții uh, se aplică și la instituțiile Uniunii Europene. S-a constatat că e o sarcină uriașă să particip la aceste proceduri și cu cât este mai înalt nivelul funcționarului uh, și al candidaților, cu atât uh, lucrurile sunt mai complicate și participarea la aceste comisii se schimbă. Deci e important să există, eu știu, să se facă o dezvoltare a capacităților membrilor acestor comisii de selecție. Și nu e vorba numai de capacitatea lor din punct de vedere juridic uh, sau uh, profesional, ci și capacitatea lor de a gestiona situațiile de conflict de interese. Ar fi bine, din perspectiva transparenței, să se lărgească numărul celor care participă, poate să fie experți de la universități sau experți din alte instituții, care să analizeze modul în care se face numirea, modul în care se ia hotărârea de numire sau să existe și, eu știu, o funcțiune de, de, de avea o instituție care să urmărească numirile din exterior, poate ar fi o experiență utilă, sau o altă propunere, pentru că am văzut că în foarte multe proceduri a existat un singur candidat. Poate că ar fi o practică bună să fie mai mult de un candidat și înțeleg că deja aici există o urmare. Parlamentul European în noiembrie anul trecut a făcut un anunț că în viitor o să fie o listă scurtă de candidați, deci nu mai mult de un candidat, ci uh, încercarea de a promova un echilibru între cele două sexe, adică să fie candidați și bărbați și femei pe lista scurtă. O altă recomandare, ținând cont de rolul Parlamentului European, uh, similar cu audierile care se fac pentru comisari, ar fi poate benefic să există o audiere și pentru secretarul general, ținând cont de faptul că are un rol extrem de special, iar procesul acesta poate să, audierea poate să îi dea o legitimitate mai mare secretarului general. Și apoi mai este o recomandare privind gestionarea conflictului de interese. Autorii au uh, încercat să redacteze o reformă a abordării curente și anume în ce situație anume trebuie adus în atenția diverselor părți interesate conflictul de interese și care sunt consecințele pentru persoana afectată și pentru structura comisiei. În esență, cam asta ar fi cele constatate, poate că ar fi domenii la care Parlamentul s-ar putea să se gândească în viitor ca să putem îmbunătăți procedura de numire a celor mai înalți oficiali. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, sir, for your, your presentation. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. În timp ce vă ascultam, am uh, înțeles, într-o oarecare măsură, de ce Comisia, până una alta, a uh, refuzat uh, ideea unei legi, legi europene pentru administrație. Dacă nu greșesc, acum urmează domnul comisar Oettinger. Așadar, domnule comisar, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați, domnule Blummeier, doamnelor și domnilor. Am uh, citit uh, acest studiu cu interes și l-am luat foarte în serios. De la începutul anului trecut ne-am preocupat la comisie pe această temă, și anume cum am putea, la nivelul de senior management și la comisie, precum și la alte instituții, e bine, cum am putea să ne gândim la niște evoluții ulterioare. În primul rând, la fel ca și Parlamentul, consider că fiecare instituție este uh, răspunzătoare pentru propria structură internă. Din punctul meu de vedere, acesta este o manieră de a înțelege tratatul. Nu am niciun motiv în ceea ce privește uh, aspectele care vizează personalul la Consiliul să mă implic. Nu am dreptul și nu am niciun motiv să mă implic și să intervin în chestiuni care vizează personalul la Parlament, pentru că este strict treaba Parlamentului. Și atunci când este vorba despre transferuri uh, la nivel de birou de asemenea. Și consider că această comisie, în calitate de comisie, este uh, răspunzătoare față de Parlament. Noastră trebuie să ne controlați, să ne, să ne verificați, președintele, colegiul președinților. Dumneavoastră ne audiați uh, la începutul mandatului și evaluați uh, candidații. Noi suntem uh, aleși așa cum nu se întâmplă aproape niciun parlament național. Și dar pentru structurile noastre interne suntem noi răspunzători și de asemenea suntem răspunzători pentru performanțele și randamentul directorilor noștri generali, ai uh, șefilor de unitate și ai personalului nostru în general. Ceea ce vreau să subliniez în calitate de comisar care își încheie mandatul în curând este faptul că numirea de poziții de la comisie este o chestiune strict a comisiei. Bineînțeles, cu contribuția uh, reprezentanților angajaților, adică cu implicarea sindicatelor noastre și a Comitetului uh, pentru Personal, dar toate ținând de comisie. Cunosc multe parlamente naționale și de asemenea regionale și nu cunosc uh, niciunul în care Parlamentul să decide cu privire, să codecide cu privire la vreo funcție uh, de conducere. Deci, în niciuna dintre situațiile pe care le cunosc nu se întâmplă așa și niciunul dintre deputații de la Parlamentul European uh, ei bine, mulți au fost uh, deputați la, în parlamentele naționale și au acceptat situația ca atare. Deci ar trebui să existe această separare între răspunderi. Fiecare instituție este răspunzătoare pentru propriile performanțe și uh, pentru propria structură internă. În al doilea rând, accept că studiul acesta reflectă rezultatele ombudsmanului, le anticipează și le preia și de asemenea și pe cele ale Parlamentului, pe care le consider care pe care le consideră ca pe niște premise și că nu mai verifică alte poziții ale Parlamentului. Accept aceste lucruri, pentru că au fost numite și motive care se referă la un cadru temporal. Însă insist că noi, în calitate de comisie, avem o altă uh, funcție decât cea a ombudsmanului. De aceea am fi preferat dacă uh, acest studiu ar fi verificat cel puțin care sunt prerogativele noastre, ceea ce nu s-a întâmplat. Și acest lucru mi se pare o încălcare a neutralității și lipsei de parțialitate în uh, realizarea acestui studiu. Se poate că prin comandarea acestui studiu se întâmplă acest lucru, poate că și din motive de timp, dar mie mi se pare că aici există un deficit de uh, obiectivitate în întocmirea studiului și sunt dispus și la nivel informal să discut cu cei care au realizat acest studiu. Și dacă se vorbește aici despre o practică și o administrare proastă, e bine, uh, vreau să mă apăr în acest sens. Într-adevăr, uh, s-au spus anumite lucruri și, într-adevăr, trebuie arătate uh, aranjamentele care au fost făcute dacă s-a întâmplat așa ceva. Dar și trebuie spus dacă comisia nu face ceva cum trebuie. Dar comisia dorește să lămurească absolut toate lucrurile. Însă, să se spună că uh, au fost uh, dezvăluite anumite lucruri, ei bine, acest lucru este inacceptabil. Cu niște parteneri de discuții nu se vorbește așa, cel puțin nu pentru a lămuri lucrurile și pentru a atinge niște uh, obiective comune, pentru că aici nu vorbim despre niște aranjamente. Așadar, domnule uh, Blumaer, vă rog frumos să retrageți acest termen, pentru că în ceea ce privește comisia, noi nu am avut nimic de ascuns, deci nu a fost nevoie să se uh, arate ceva, să se dezvăluie ceva. Și dacă este să ținem cont de Eurobarometru, e bine, mie nu mi se par foarte obiective rezultatele acestuia. Cauza Selmayr a interesat poate 3.000 de oameni în Europa. Pe cei prezenți în această sală, cei de la comisie, au fi fost 30.000. Dar cetățenii obișnuiți ei bine, relațiile acestora cu Uniunea Europeană nu au legătură cu astfel de situații. Pe ei interesează mai degrabă protecția mediului, situația de pe piața muncii, uh, poate acțiunile domnului Juncker, ale domnului Tajani, uh, îi interesează să fie reprezentați de domnul Bulma și de alți deputați. Dar cauza Selmayr, acestea nu au nimic de a face cu aceasta. Și mie aceasta mi se pare o justificare uh, mult prea uh, puțin temenică, mult prea ieftină și eu am multă experiență în politică, de aceea resping o astfel de acuzație. În ceea ce privește articolul 29 și articolul 7 și întrebările în legătură cu acestea. Majoritatea pozițiilor de la nivel înalt, de la comisie, sunt publicate la nivel intern, dar și în uh, cercul tuturor instituțiilor puține dintre ele, uh, puține posturi sunt ocupate prin transfer. Unul dintre motivele principale pentru care se întâmplă acest lucru este mobilitatea. Îmi amintesc de câteva discuții pe care le-am avut cu deputații, în cazul cărora se vorbea despre un director general sau un uh, secretar general care ocupase mai mult de 5 ani un anumit post. Și întrebarea era de ce nu uh, își schimbă postul, de ce nu merge pe alt post. Ei bine, mulți deputați erau interesați de mobilitatea de la direcțiile generale de la comisie. Ei bine, dacă există un director general care are, să spunem, vârsta de 53 de ani, pe acesta nu pot să-l împușc și nici nu doresc să fac acest lucru, pentru că ar însemna să fac o infracțiune. Dar să îl oblig să candideze pentru alt post la o altă direcție generală este destul de dificil, pentru că cei care au trecut prin aceste proceduri, e bine, aceștia au devenit deja directori generali conform uh, unei proceduri în urma publicării unui post. Așadar, cine dorește mobilitate și noi ne dorim să avem mobilitate în interesul serviciilor, trebuie să accepte și transferul ca procedură. Este cât se poate de logic. Altfel, nu mai pot să îi fac director general decât pe cei care au deja 61 de ani. Felicitări! Dacă am și persoane de 40-45 de ani și doresc să ocupe posturi uh, de senior management și candidează și devin director general, dar apoi uh, nu se poate apela la mobilitate, la transfer, e bine, nu este bine. Deci transferul este un instrument necesar. După schimbarea uh, comisiei, iată, avem un nou uh, președinte al comisiei care are și stabilește noi priorități și multe se pot uh, re- realiza cu ajutorul transferului. Această uh, procedură există și la nivelul guvernelor naționale. Mă refer la Germania, spre exemplu. Cum devii ministru în cancelaria uh, cancelarului german? Cum devii șeful cabinetului cancelarului german? Cum devii secretar general sau șeful unui minister? Fără uh, Bundestagul german, numai prin încrederea uh, cancelarului, al ministrului, care uh, te recomandă. Și mi se pare că cel mai important funcționar dintr-o comisie, o comisie care a fost aleasă uh, de către Parlament se cheamă politică, comisie politică și cel mai important funcționar trebuie să se bucure în primul rând de încrederea șefului comisiei și că ar trebui să fie propus de către acesta și nu ca directorul de arhivă printr-o procedură de nu știu ce fel ca urmare a candidaturii înaintate. Asta este părerea mea și nu am auzit niciodată să se întâmple în alt fel și chiar și în statele membre există situații în care se exercită o astfel de influență și atunci când uh, cade unul dintre uh, apropiații uh, unui alt funcționar, e bine, uh, se pune accentul pe criteriile uh, de încredere și nu numai pe criteriile care au fost uh, numite în studiul care ne-a fost prezentat. Și dacă secretarul general este numit, vă întreb pe baza cărui temei juridic, pentru că dumneavoastră trebuie să controlați și să evaluați activitatea comisiei. Dar așa cum secretarul general este uh, ales uh, de ea și de asemenea și adjunctul și uh, de asemenea faptul că cele două grupuri politice cele mai importante au și le un cuvânt de spus, atunci uh, cred că secretarul general trebuie să fie decis de către comisie și de asemenea și adjunctul și trebuie să se bucure de încrederea acestuia, la fel cum se întâmplă și la instituția dumneavoastră. Mă angajez să spun că acolo unde uh, sunt uh, logice și au un sens uh, posturile care să fie publicate, îmi asum și fac acest lucru. Aceste reguli valabile pentru personal sunt valabile în continuare și nu s-au modificat. Și spun acest lucru cât se poate de clar. De ce nu doresc să uh, deschidem aceste, uh, această discuție? Ei bine, există anumite persoane care uh, doresc reduceri ale numărului uh, de angajați. De aceea nu vreau să deschid acest subiect. Și uh, până în 2020 a existat o reducere de 5%, dar acum ne bucurăm de stabilitate. Stabilitate în rândul tuturor instituțiilor, Parlament și Comisie. Și mm, această stabilitate este foarte valoroasă. De aceea, în acest moment, chiar dacă există mereu uh, și ar exista întotdeauna motive de modernizare, e bine, nu doresc să deschid o astfel de discuție. Și în ceea ce privește aceste reguli privind uh, personalul, e bine, după publicare sau prin transfer se poate realiza această numire. Este specificat acest lucru în regulile privind personalul. Și eu înțeleg lucrurile astfel. Dacă nu există niciun fel de motive temeinice împotriva uh, scoaterii la concurs, împotriva publicării, atunci da, se publică postul vacant și transferul trebuie făcut cu o justificare cât se poate declară. Și da, vă rog să notați acest lucru în procesul verbal. Însă, uh, trebuie să fie o chestiune care este decisă de instituția respectivă. Parlamentul trebuie să decide dacă postul este scos la concurs sau dacă se realizează un transfer. Consiliul, Comisia și cealaltă instituții, fiecare pentru ea însăși. Și cred că Comisia, nici în cauza Selmayr, nici la modul general, nu a abuzat de această regulă. Vă mulțumesc! Da, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich möchte einfach... Mulțumesc, domnule comisar. Dacă îmi permiteți, mai dau și eu câteva propoziții. Acum, de peste un an, um, tot dezbatem aceeași chestie, această chestiune. M-ar mira să nu ne certăm și de data asta. Articolul 4 Uh, care vizează uh, publicarea concursurilor uh, este articolul care instituie regulă și articolul 29 este acel care instituie derogarea sau situația de excepție. Deci nu cred că putem spune că procedurile despre care vorbim sunt echivalente. Comisia aceasta și Parlamentul, evident că respectă autonomia diferitelor instituții, chiar dacă uh, uneori uh, într-un, într-o decizie sau rezoluție a acestor instituții mai sunt și, apar și chestiuni cu care nu suntem de acord. Dar uh, regula trebuie să fie că sunt valabile, este valabil uh, statutul funcționarului și statutul funcționarului nu prevede reguli diferite pentru secretarul general. Statutul funcționarului nu prevede derogări pentru uh, funcția secretarului general și dacă altfel ar fi uh, intenționat legiuitorul, ar fi introdus o derogare pentru această situație. Deci uh, nu trebuie ca excepția să devină o regulă pentru o anumită funcție. Da? Uh, mă rog, uh, sunt uh, și alte posturi care sunt importante aici și vizate aici. De pildă, n-ați vorbit despre uh, componența cabinetelor. Um, am fost, ați fost solicitat să, să vă pronunțați în legătură cu, cu regulile care aplicabile membrilor cabinetelor. Aș vrea să reveniți aici. Nu-l apăr pe domnul Blomer că o să se apere el singur dar când spunem că a dezvăl, când el spune că a revelat ceva, eh, studiul eh, dumnealui sau coordonat de domnia sa, atunci trebuie să spun că, într-adevăr, ceea ce arată acest eh, studiu este foarte interesant pentru noi, pentru că se arată că foarte clar că legea aici a fost întinsă până la maxim, uneori poate și dincolo de un maxim de legalitate. Iar în ce privește mobilitatea, Parlamentul nu este neapărat un susținător fervent al mobilității. Da? Dar dacă toată lumea e mobilă, în afară de doi oameni, atunci te întreb de ce naiba se face această derogare pentru doi oameni și de ce, de ce, eh, de ce aceste excepții. Regula este foarte clară. Din păcate, cazurile excepționale nu sunt întotdeauna foarte limpezi. Tema este suficient de dificilă, dar totuși aș pleda să, pentru dezbaterea acelor fațete ale acestei probleme care încă nu sunt clare. Acum dau cuvântul uh, domnului Vilț, uh, care reprezintă Comitetul Personalului din Parlamentul European. Aveți cuvântul. Domnule Svoboda, doamna Gresle, doamnelor și domnilor, în numele uh, Comitetului Personal Parlamentului vă mulțumesc pentru această invitație. Ne amintim de selmayr de uh, ce s-a citit în presă, ce s-a auzit pe coridoarele din Bruxelles. Cu toții regretăm această situație, mai ales în pragul alegerilor europarlamentare. Parlamentul a solicitat din part, partea Comisiei, în rezoluția sa din aprilie anul trecut, o poziție fermă și măsuri concrete. S-au identificat numeroase defecte în administrația Comisiei și, de altfel, și o lipsă de transparență. Noi, cei de la Parlament, auzind cum încearcă să se explice Comisia, spunem că Parlamentul trebuie să se uite și în propria sa oglindă. Să, adică trebuie să faci ce zice popa, nu ce face. Adică cazul Selmayr este doar vârful unui mare iceberg. Ehm, procedurile de selecție de adesea sunt părtinitoare și de multe ori se decid în spatele unor uși închise. Inclusiv Uh, pentru pozițiile de director general, de director sau chiar poziții inferioare. Da? Uh, Cernala nu s-a uscat încă pe ultimul pachet uh, de astfel de numiri și deja au apărut alte numiri vicioase. Eu m-aș concentra pe situația din Parlament. Ei bine, pe latura pozitivă, am observat că există o creștere a numirilor de femei în funcții de conducere în Parlament. Pentru noi este un semn salutar și arată de altfel și că atunci când există voință politică și administrația funcționează cum trebuie. Însă, s-a uh, pierdut o foarte mare, uh, s-a pierdut încrederea în ce privește numirile în funcție. În 55% din cazuri, pentru funcțiile de conducere cele mai importante, se cunoaște dinainte cine va câștiga procedura de selecție timp de luni, chiar de ani, am uh, așteptat ca instituțiile europene să-și finalizeze procedura legislativă pentru numirile, procedurile de numire. Din păcate, posturile cheie întotdeauna sunt atribuite persoanelor cu cea mai bună conexiune în sferele respective, dar nu asta este, nu așa este corect. Nu asta înseamnă să fii funcționar independent, așa cum așa au imaginat-o părinții fondatori. Alinatul 45 uh, uh, stabilește foarte clar în, uh, cod, în statutul funcționarilor că profesionalismul și competența profesională trebuie să fie principalul criteriu de departajare. Nu trebuie să vă spunem noi dumneavoastră care sunt riscurile și care este costul uman și financiar al uh, demotivării a unor funcționari care ar fi capabili, care este potențialul de hărțuire, de burnout, de epuizare, atunci când în funcție cheie nu este persoana uh, cea mai uh, competentă. Sau atunci când anumiți membri ai Parlamentului, iată, nu primesc serviciile de calitate la care se așteaptă din partea administrației Parlamentului. Și atunci ce vrem noi? Vrem uh, ca serviciul funcționarilor, statutul funcționarului european să fie de cea mai mare transparență și de cea mai mare calitate, să putem oferi tuturor membrilor Parlamentului, Parlamentului European și cetățenilor europeni, în ultima instanță, cel mai bune servicii. Recomandam administrației Parlamentului să-și revizuiască uh, Uh, metoda și viziunea în legătură cu numirea în posturile cheie și în legătură cu cauza Selmayr considerăm că este necesar mai întâi să nu mai existe pachete, să fie publicat fiecare post atunci când devine vacant. În interesul transparenței, reprezentanții salariaților să fie numiți în toate comisiile care recomandă funcționari în posturi cheie. Este o chestiune pe care Parlamentul le-a solicitat în mod explicit atunci când și-a adoptat rezoluția era anul trecut. De asemenea, susținem recomandarea studiului de a include în comisiile consultative eh, membrii respectați ai instituției respective. 3. Parlamentul trebuie să deschidă eh, posturile pentru concursul extern în doar acele cazuri în care acest lucru este justificat. Asta nu înseamnă ca aceia care lucrează deja în Parlament să poată eluda regulile care, uh, și criteriile de competență. În și, de asemenea, uh, trebuie avută și în vedere posibilitatea de ca unii externi să fi fost deja în trecut uh, membrii ai uh, staffului și atunci pentru ei există o derogare. Și dacă vrem să obținem, într-adevăr, cei mai buni oameni pentru un post, atunci trebuie să existe posibilitatea pentru ca acești candidați din extern să poată să, să se poată acomoda cu funcțiile postului. Vorbitorul este rugat să vorbească ceva mai rar. Apoi, uh, publicările, publicarea posturilor uh, nu trebuie să se facă doar în monitorul, uh, în jurnalul oficial și doar cu un preaviz extrem de scurt, ci în condiții care sunt corespunzătoare funcției și importanței acelui post. Iar um, interviurile nu trebuie să se limiteze la 30 de minute interviu standard de management. Administrația trebuie să uh, raporteze anual uh, biroului și comitetului de personal în ce privește implementarea acestor principii. Vrem ca uh, această situație actuală să se îmbunătățească spre binele nostru al tuturor biroul ar trebui să invite comitetul de personal oricând discută chestiuni de personal. <clears throat> și ar fi de dorit ca biroul să numească doi uh, vicepreședinți care să se ocupe de chestiuni de personal. Solicităm secretarul general să asigure un uh, dialog uh, structurat uh, mult mai intens uh, decât este cazul până acum cu comitetul de personal. Deci, vrem să schimbăm și regulile, ce adevărat, dar vrem să mai întâi, înainte de toate, o schimbare a mentalității. Și sperăm ca biroul Parlamentului să se angajeze alături de secretarul general și <clears throat> de cealaltă foruri de conducere să pună în aplicare aceste a, a, propuneri contăm pe sprijinul dumneavoastră. De altfel, avem uh, o cauză comună și cred că uh, putem colabora foarte bine împreună pentru ca aceste schimbări să devină realitate. Dacă putem obține o funcție publică europeană uh, pertinentă, atunci o putem obține doar prin transparență și echitate. O merită și funcționarii vizați, o merită și cetățenii europeni în acest moment atât de crucial pentru istoria uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you very much. May I give now the floor? Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Iacono, președintele Comitetului Personalului al Comisiei Europene. Cinci minute aveți, domnule. Cher coleg, cher de... Bună seara, <clears throat> stimați colegi. Domnul Zvoboda, doamna Gresle, domnule Gerbrandi, în numele Comitetului Personal al Comisiei, vă mulțumesc pentru invitația de a face observații privind studiul comandat de Parlament, privind procedurile de numire în Parlamentul European și mai ales uh, înalților funcționari. Cei 3300 uh, de colegi lucrează în 8 servicii generale, 19 direcții generale, 11 servicii interne și 5 DG-uri pentru relații externe. Sunt colegi care lucrează în 14 locuri de muncă și foarte mulți în afara Uniunii Europene. Este foarte important cât de legitimă este propunerea și cât de legitimă este și cât de independentă este ea pentru guvernanța publică a instituțiilor europene. Astfel avem și noi aceleași preocupări, precum cele ale Comitetului Personalului de la Parlament, mai ales dacă ne gândim la angajarea în funcție a personalului competent și motivat, care trebuie să fie sursa principală pentru înalți funcționari din serviciu public. <clears throat> trebuie să utilizăm resursele interne. Credibilitatea funcției publice europene trebuie să fie independentă, competentă și permanentă capacitatea de a pune în aplicare proceduri transparente, coerente și pertinente, care să aibă siguranța juridică și care să se ocupe de gestiunea instituțiilor noastre. Egalitatea de șanse este un obiectiv concret și suntem mulțumiți că n-a rămas doar o idee. Cum spunea colegul meu, obiectivele pot fi atinse în momentul în care există un angajament sincer la nivel politic și administrativ. Studiul se concentrează pe aspecte juridice, practice, etice ale în alților funcționari în Uniunea Europeană. Se face o comparație cu ce se întâmplă în statele membre. <clears throat> Politizarea de-a lungul timpului și-a făcut loc în toate instituțiile publice studiate. Politizarea care apare la toți actorii politici și la comentariile jude- jurnaliștilor și generează temere la nivel public. Deci se dezvoltare conceptul de client care duce la evoluția serviciilor publice. Adică clientul este rege, dar ar trebui să-i punem în centru pe utilizatorii care sunt cei care sunt comandanții politici. E o dicotomie în felul acesta apare și rolul administrației publice și interesul societății. În ceea ce privește procedurile de numire la instituțiile noastre sunt articole 7 și 29 din statut. Articolul 29 trebuie să rămână instrumentul principal pentru numirea funcționarilor în posturile disponibile. Articolul 7 trebuie să rămână o procedură alternativă, dar trebuie să fie măsurabilă și justificabilă în toate cazurile. Nu avem numai înalți funcționari, iar articolele sunt foarte importante pentru buna funcționare a instituțiilor. Evident că nu există o singură măsură și mobilitatea înalților funcționari este salutară pentru buna guvernanță a instituțiilor. Punerea în aplicare a acestor articole trebuie să fie justificată și trebuie să fie însoțită de o gestiune coerentă și pertinentă la toate nivelurile de numire. Independența comisiei, comisiei de selecție și transparența procedurilor trebuie să se impună. Pentru a contribui la transparență, personalul trebuie și are uh, un reprezentant în comisia de selecție. E vorba de o mobilitate onorabilă la toate nivelurile de conducere. Trebuie să utilizăm potențialul consilierilor, consilierilor principali. Trebuie să asigurăm expertiza membrilor comisiilor de selecție, întărind supravegherea și controlul independenței și concentrându-ne pe conflictul de interese în ceea ce privește nomin- nominalizarea. Putem să avansăm și sporirea rolului Parlamentului European pentru directorii generali și postul specific de secretar general, astfel încât colegiul și președintele să aibă totuși posibilitatea alegerii uh, candidatului pentru acest post. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă urez succes și mulțumim interpretării. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aproape că am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor. Are cuvântul acum administrația Parlamentului. L-am invitat și pe reprezentantul Comisiei, care a declinat invitația, așa că acum o să dau cuvântul domnului, domnului Cristian Knudsen, directorul general pentru resurse umane al Parlamentului European. Aveți cuvântul 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am fost invitat aici pentru că s-au făcut niște observații în raport referitoare la procedurile de recrutare la Parlamentul European. Mă voi limita la experiența mea personală de doi ani de când mă ocup de această direcție generală. În această perioadă s-au făcut numiri în postul de director general, de director adjunct, dar n-am făcut numiri ca secretar general sau ca secretar general adjunct. Așa încât în, voi vorbi despre cazuri în care nu există nicio asemănare cu secretarul general al comisiei, care e punctul principal al studiului. Independent de ideea că aceste critici privind numirea comite- secretarului general al Comisiei este justificată sau nu, e clar că discuțiile au dus la multă atenție acordată privind numirilor în altele poziții, atât la Parlament. De aceea, pentru procedurile noastre din ultimii ani, președintele a hotărât să eh, avem eu știu, alegeri mai multe, adică să se publice intern, interinstituțional și extern pentru diversele poziții. Și aș vrea să vă dau câteva cifre ca să vă arăt care este situația. Pentru procedurile publicate în 2018, 9 posturi de director și am primit în medie 15 cereri de participare pe posturi de la 7 la 27 de candidați. De la început, două treimi din candidați erau bărbați și o treime, o treime femei. Am intervievat mai mult de o treime din candidați, 21 au ajuns pe lista scurtă și în momentul în care am ajuns la nivelul listei scurte, aveam 10 bărbați și 11 femei. Biroul a hotărât să aleagă cel puțin doi candidați pe post, în majoritatea cazurilor, de ambele sexe și în unele cazuri mai mult de doi candidați. Iar în cele din urmă, biroul a, a luat hotărârea ca dintre colegii de pe lista scurtă să uh, rămână până în final și să fie numiți cinci bărbați și patru femei. Pentru procedurile publicate în acest an, și iar Biroul Parlamentului European Uh, ia o hotărâre privind șase numiri în această seară. Cifrele sunt similare. 15 cereri, candidaturi pe post, două treimi bărbați și o treime femei. Am intervievat 43 de candidați, 14 au ajuns pe lista scurtă, număr egal de femei și de bărbați. Iar în momentul în care biroul va lua o hotărâre în seara asta, erau două propuneri pe post, în unele cazuri trei candidați, iar în cele din urmă biroul a numit trei bărbați și trei uh, femei în poziții de conducere. Criticile împotriva acestor numiri la Parlamentul European făcute în studiu și în Parlament se referă la trei chestiuni. Lipsa de transparență, alegerea procedurii și predictibilitatea rezultatului. Cât privește lipsa de transparență, trebuie observat că există niște limite apropo de transparență și procedurile de uh, uh numire. Candidații au dreptul la confidențialitate, deci transparența trebuie să referă la procedură și nu la modul în care sunt rezolvate fiecare candidatură în parte. Procedura de la Parlamentul European cuprinde mai multe etape publicarea, preselecția candidaților pentru interviu, interviurile, propuneri făcute către birou și hotărârea biroului. Cât privește cele spuse mai devreme, decizia privind procedura a dus la o deschidere foarte mare a posturilor. Sunt publicate pe plan intern la alte, celelalte instituții și extern în jurnalul oficial. Comisia consultativă este compusă din secretarul general, secretarul general adjunct, eu și alți doi directori generali și ne-am asigurat că există o reprezentare corectă a celor două sexe în comisia de avizare, comisia consultativă când e vorba de un post de director la nivel de director general care nu e prezent în comisia, în comitetul consultativ. Există șase membri și jumătate sunt din echipa de conducere. În toate cazurile, comisia s-a asigurat că birou are o de făcut o alegere, asta înseamnă că reprezentanții politici, acest biroul și-a luat hotărârea având posibilitatea să aleagă, ceea ce mi se pare că e o procedură transparentă. S-a spus de asemenea și se spune în studiu că ar fi bine să apară un element extern, un organism independent care ar trebui să fie implicat. Dacă avem la selecție asemenea, eu știu, proceduri externe, asta ar duce la o mai bună cunoaștere a candidaților. Însă nu înțeleg cum un organism asemenea extern care nu poate fi trans la răspundere din punct de vedere politic sau altfel ar putea să adauge la transparența procedurii. Cât privește alegerea procedurii, am de spus următoarele. A fost criticată ideea că se, folosesc, se folosește publicarea externă în anumite situații, ceea ce a dus la faptul că se numește un candidat uh, intern una din provocările administrației pentru resurse umane este faptul că sistemul nostru favorizează clar colegii care sunt recrutați de tineri și care rămân în instituție, în instituție pe parcursul întregii cariere. Așa cum s-a arătat în studiuri, recrutarea din exterior ar trebui să se facă la nivele inferioare, nu la nivelul conducerii E vorba de colegi cu experiență și este important ca acești colegi să aibă posibilitatea să-și facă o carieră în Parlament, iar instituția să profite de experiența acestor colegi. pentru că e vorba de o experiență extrem de prețioasă pe care o aduc. Dacă n-am folosit publicarea externă, colegii care intră în sistem la o anumită vârstă n-ar putea să ajungă în pozițiile de conducere. Ca să spun foarte concret, dacă n-am fi folosit publicarea externă, instituția n-ar fi avut directori din toate statele membre astăzi. Și predictibilitatea menționată de reprezentantul Comisiei Personalului E un argument care poate fi folosit în ambele direcții. Uh, nu, comitetul personalului consideră că o anumită persoană trebuie să fie numită pentru că îl consideră cel mai bun candidat pentru postul respectiv, iar colegii se așteaptă că cineva care de o anumită vreme uh, funcționează pe postul respectiv va fi confirmat pe acel post sau că va fi numit pe post de director general. Și asta nu e o surpriză foarte mare. Așa încât, în concluzie, cred că procedura pe care o avem în acest moment și modul în care am folosit-o în ultimii ani este o procedură aliniată la cerințele care ni se por cere în mod rezonabil. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri a colegilor și dau cuvântul doamnei Ayala Sander. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă! También al comisario Oettinger. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-a oferit domnul Oettinger, de asemenea celorlalți reprezentanți ai uh, diferitelor uh, comitete și comisii din partea Parlamentului și Comisiei. Cred că în acest caz și uh, ținând cont de prezentarea studiului, uh, eu sunt um, de acord cu unii dintre cei care au făcut observații, și anume faptul că s-a spus că cu uh, funcționari externi situația se va îmbunătăți. Ei bine, eu nu consider că prezența celor externi uh, îmbunătățește sistemul și eu cred că un sistem intern uh, bine consolidat, uh, interpares și cu reprezentanți buni din partea personalului și de asemenea din partea propriului Parlament um, este mult mai bun pentru a evita un fel de comisie PETI în care să se decidă aceste numiri care sunt atât de importante. Doream uh, însă să vă întreb, să îl întreb pe cel responsabil uh, din partea Parlamentului dacă există numiri de sus în jos. Deci, uh, faptul că șeful îi notează pe colegii săi, uh, respectiv că între colegi există notă, respectiv uh, evaluări. Dar dacă există astfel de evaluări și de jos în sus, respectiv funcționarii care sunt la nivelul de cel mai jos, să facă evaluări, să îi noteze pe cei care le sunt superiori. Cred că acesta ar fi un exercițiu foarte sănătos și, de asemenea, o practică foarte bună și poate că la început ar putea să existe confuzie, dar cred că, în final, am vorbit despre o practică foarte sănătoasă. Domnului Oettinger i-aș spune următorul lucru. Cred că uh, administrația publică europeană trebuie să fie credibilă pentru uh, a începe cu propria administrație. Un uh, episod precum decizia cu privire la numirea secretarului general și numirile adiacente, pentru că am spus că problema nu a fost numai numirea secretarului general, care a venit cu problemele sale, ci și celelalte numiri asociate. Deci, uh, practic, uh, am fost uh, afectați de toate acele numiri și poate că aceste lucruri ar fi trebuit să fie făcute de o manieră mult mai clară. Și chiar dacă Într-adevăr, nici eu nu vreau să atingem statutul. Într-adevăr, acesta trebuie menținut. Pentru că, ați spus foarte bine, statutul este foarte important și am ajuns la o anumită stabilitate. Au existat reduceri, dar, într-adevăr, când Trump amenință cu uh, taxele respective, administrația europeană trebuie să fie mai bună și trebuie să vină cu o apărare. Într-adevăr, trebuie să uh, putem să facem față tuturor acestor provocări, pentru că atunci când vin timpuri, gre- timpuri grele, administrația europeană este cea care uh, intervine și care încearcă să apere interesele noastre. Așadar, și eu cred că aceste aspecte sunt importante. Deci, statutul, chiar dacă nu spune clar uh, cum trebuie făcută această numire, eu cred că mutatis mutandis, așa cum am spus, s-ar putea proceda mai bine și această decizie cu privire la secretarul general ar fi putut fi uh, luată mai bine. Pentru că ce este secretarul general? Este până la urmă șeful administrației. Deci trebuie să uh, reunească și să Uh, aduc la un numitor comun toate acele aspecte importante, astfel încât administrația respectivă să fie una credibilă. Și fie că este vorba despre 30.000 de persoane, doar atâtea care au citit despre acest caz și au văzut cu uimire că uh, s-a întâmplat acest lucru și că s-a pus sub semnul întrebării uh, buna administrare și transparența, e bine, uh, aceștia au și familii și cercuri de prieteni și acest lucru afectează și uh, deciziile Parlamentului. Și, uh, într-adevăr, nu a fost decizia mea, dar a existat o rezoluție și uh, în aceasta noi am spus cât se poate de clar că nu ne-a plăcut, în primul rând, cum s-a făcut această selecție și, în al doilea rând, modul în care Comisia, în uh, comunicările sale de justificare a deciziei, a mers mai departe decât uh, permite statutul funcționarilor. Așadar, domnule Oettinger, eu cred că suntem prezenți aici pentru a ne ajuta reciproc, cele trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamentul, pentru că ne aflăm în fața unor alegeri europene care vor avea loc în curând și dorim ca administrația să fie liniștită, să fie mândră de propria activitate și să aibă o stimă de sine foarte bună, astfel încât deciziile care vor fi luate uh, unele dificile, cum este Brexitul, să nu fie umbrită de vreo îndoială, să nu fie umbrită de faptul că maniera în care sunt aleși în alții funcționari este una care să nu fie transparentă și clară. Eu uh, am urmărit cu atenție tot ceea ce a făcut Comisia cu privire la Brexit și, într-adevăr, uh, am început să am câteva dubii, dar cred că lucrurile au evoluat bine și această numire a secretarului general nu a fost uh, în cea mai bună lumină. Noi trebuie să ne ajutăm între noi și cred că trebuie să fim capabili să facem acest lucru. Propria administrație a dumneavoastră, funcționari buni, o administrație capabilă să lucreze și să colaboreze cu alte administrații internaționale, e bine, trebuie să găsim pentru aceasta formule astfel încât astfel de decizii să nu se mai repete. Decizii luate la pachet, Într-adevăr, și eu sunt de acord că aceste posturi trebuie individualizate. Femei, bărbați, că să candideze pentru același post și să existe posibilitatea uh, aceasta și, de asemenea, să existe transparență și, pe lângă reprezentanții angajaților, uh, să fim cu toții reprezentați. Într-adevăr, trebuie să fie încredere, dar această încredere nu trebuie să fie lezată în un fel. Și, de asemenea, urmând logica dumneavoastră și cu asta închei, m-a surprins faptul că comisarii au uh, niște directori generali pe care nu i-au numit ei și care adesea lucrează împotriva comisarului uh, din sectorul respectiv. Deci, dacă urmăm această logică, poate ar trebui să ne gândim mai bine, dacă nu cum, va, ar trebui să procedăm altfel în aceste situații. Pentru că dumneavoastră în Germania aveți secretarii de stat, parlamentele și pe cei guvernamentali. Și poate că, pornind de la aceste exemple, care pot fi interesante, putem să ajutăm la clădirea unei administrații bune și a unor cabinete politice solide. Nu trebuie să le amestecăm pentru a nu exista probleme. Colegii de Jong, bitte. Domnul de Jong, vă rog. Dacă vă că wil Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mă referi la studiu. Aș vrea să îmi exprim aprecierea pentru activitatea domnului Blomeyer. Știm uh, și cunoaștem foarte bun, bine munca sa. A avut o activitate foarte bună și nu cred că este corect din partea Comisiei să spună că nu a fost un studiu obiectiv. Acesta nu este rolul Comisiei de a face astfel de afirmații și de asemenea este um, prostește să spună acest lucru, pentru că Comisia este singură în poziția sa. Parlamentul, Ombudsmanul, mass media, cu toții au avut o părere diferită și noastră aveți uh, singurii această viziune faptul că comisia este criticată nu înseamnă că aceasta este lipsă de obiectivitate și este o concluzie prostească referitoare la acest studiu. Și am o întrebare pentru domnul Blumeyer, pentru că au fost analizate state membre individuale și acolo există culturi diferite în ceea ce privește numirea. Um, la noi există cabinete politice, uh, miniștrii au un consilier de top uh, și există și funcționarii publici. Și Cred că este mai degrabă tradiția uh, franceză sau poate și cea germană, uh, aceea a cabinetelor. Însă există cabinete care sunt dizolvate după ce uh, ministrul sau comisarul părăsește, își părăsește mandatul și aș vrea să știu dacă acest sistem bazat pe cabinete nu este unul problematic în ceea ce privește numirile. Și apoi, în ceea ce îl privește pe domnul Oettinger, ideea de a nu fi capabil să discutăm uh, despre structura internă a comisiei și aceasta să fie uh, o responsabilitate unică a sa, mie acesta mi se pare un mesaj eronat de transmis. Pentru că uh, în ceea ce privește numirea secretarului general, e bine, din punctul meu de vedere, aroganța cu care a acționat comisia uh, a fost o atitudine totalmente greșită. Și cred că este greșit să transmiteți un astfel de mesaj. În al doilea rând, noi, uh, da, vom, uh, ne vom băga în treburile dumneavoastră și ne vom asigura că comisarii își îndeplinesc obligațiile față de noi și că Până la urmă, comisarii sunt uh, responsabili pentru uh, domeniile în care uh, exercită politicile lor. De ce este important ca Comisia să apere imaginea Uniunii Europene, o imagine care nu este îmbunătățită de modul în care a fost făcută această numire. Așadar, este și treaba noastră acest lucru. Bineînțeles că statutul funcționarilor și această idee de a nu îl schimba, da, sunt uh, argumente în favoarea acestui lucru, iar uh, unele dintre ele cad în sfera de competență a colegilor de la juri. Dar nu cred că este corect să spunem că, da, există o majoritate uh, care ar dori să uh, nu se uh, fac reduceri personal sau invers. Nu, nu cred că așa ar trebui să spunem. Nu cred că, nu cred că uh, întotdeauna Comisia are dreptate și statele membre nu. Eu nu cred că ar trebui să existe reduceri, mai ales că au existat în trecut uh, reduceri la acest nivel. Dar cred că ar trebui să analizăm în continuare statutul funcționarului, să vedem dacă este bine structurat. În ceea ce privește pe colegii de la jurii, există um, confuzie în ceea ce privește uh, interpretarea unor termeni. Poate că ar trebui să publicăm un ghid pentru a elimina toate aceste dubii cu privire la anumite concepte. Știu că serviciile juridice au furnizat o serie de materiale și poate că acestea ar putea să fie o bază pentru întocmirea unui astfel de ghid pentru noul Parlament. În fine, În ceea ce privește numirea secretarului general la Parlamentul European, aici sunt de acord cu comisarul. Cred că ar fi puțin ciudat să ca Parlamentul să aibă reuniuni cu privire la numirea uh, de la Comisiei. În ceea ce privește Parlamentul în sine, sunt uh, de acord cu toate recomandările Comitetului de Personal și aș dori să adaug că, într-adevăr, este nevoie de o participare proactivă a membrilor din partea Comitetului de Personal la numiri. Acesta ar trebui să fie o prioritate de top a noastră și nu este cazul în acest moment. Am auzit observații adesea referitoare la faptul că relațiile cu Comitetul de Personal nu sunt cele mai bune. Nu ar trebui să permitem acest lucru. Comitetul de Personal este important, iar noi ar trebui să îi ascultăm, așa cum am făcut-o și în seara aceasta și cred că ar trebui să fie direct implicați în numiri, inclusiv în numirile politice. Mulțumesc! Colegii Salafranca, Domnul Salafranca. Gracias, señora presidenta. Eh, estamos asistiendo... Mulțumesc, doamnă președinte. Am asistat uh, la această dezbatere foarte interesantă de la cont. Este foarte important să se stabilească care sunt competențele fiecarei instituții. Conform tratatului, uh, Comisia răspunde din punct de vedere politic în fața Parlamentului. Și uh, comisarii fac acest lucru prin audieri, uh, Parlamentul investește comisia, iar uh, comisia COND propune uh, la plen numirea uh, secretarului general și, bineînțeles că există și o rezoluție, așa cum s-a întâmplat. Suntem responsabili de asemenea și pentru descărcare, descărcarea bugetară. Instituțiile trebuie de asemenea să beneficieze de autonomie clară atunci când își desemnează funcționarii, pornind de la regulile care sunt ancorate în statut are loc o dezbatere interesantă și domnul comisar a subliniat acest lucru în prezentarea sa. Poate președintele Republicii franceze să desemneze uh, secretarul general sau poate uh, uh președintele Republicii Spaniole să îl desemneze pe secretarul general al guvernului spaniol, e bine, trebuie să existe un set de reguli care să guverneze toate aceste proceduri. Și eu cred că studiul a arătat clar acest lucru, care spune că cadrul juridic uh, este cât se poate de clar atunci când vine vorba despre reguli, dar că aceste reguli trebuie să fie mai transparente, transparente și să fie aplicate cu mai multă coerență. Aș vrea să știu în primul rând dacă aceste propuneri ar trebui să fie aplicate numai uh, cu privire la numirea secretarului general sau uh, tuturor uh, numirilor în funcții înalte. <coughs> Comisia și-a arătat uh, dezaprobarea uh, cu privire la multe numiri care au avut loc la noi, de exemplu. În acest sens, trebuie să ținem cont, de, pe de o parte, de responsabilitățile fiecarei instituții și de uh, faptul că trebuie să se respecte întotdeauna o procedură juridică și faptul că dacă nu se întâmplă, putem să apelăm la Curtea de Justiție. Pe de altă parte, mă interesează să mai clarific o nuanță, și anume, trebuie să existe un anumit interes care să fi fost uh, încălcat. De exemplu, anumiți funcționari au fost uh, afectați de anumite numiri și atunci se ajunge la Curtea de Justiție sau cum se mobilizează această capacitate de uh, implicare a uh, Curții de Justiție, eventual prin intermediul uh, ombudsmanului. Domnule președinte, mă mai interesează și un alt aspect. Uh, și anume intervențiile reprezentanților uh, Comitetului pentru Personal mi s-au părut uh, interesante, pentru că adesea uh, există funcționari care uh, au o anumită carieră pe care au, au dezvoltat-o și în care au investit și apoi uh, când candidează pentru un post, uh, constată că ei au fost preferați în favoarea unor candidați numiți politic. Aș vrea să știu cum uh, se pot clarifica astfel de situații și ce putem să facem în astfel de situații. Ar trebui să avem obiective comune și sunt de acord cu doamna Ayala, pentru că mm, funcția publică, serviciul public nu trebuie să fie prejudiciat în niciun fel și nu trebuie să permitem niciun fel de manipulări și să subliniem care sunt criteriile pe baza cărora se fac aceste numiri, care trebuie să respecte anumite criterii și să se facă în funcție de performanțe și abilități. Și, de asemenea, o, o idee care a fost subliniată de un antevorbitor nu trebuie să schimbăm uh, statutul pentru că ar fi o procedură mult prea complexă, dar putem să stabilim un cod de conduită care să fie valabil în relațiile dintre instituții și care să sublinieze niște principii clare, cum ar fi uh, selecția pentru posturile vacante și criteriile de uh, candidare, astfel încât aceste numiri să fie făcute pe criterii de transparență și de structuri clare. Blomeyer, das Wort. Și acum îi dăm cuvântul domnului Blumer. Vă mulțumesc. Câteva elemente. Mai întâi aș vrea să îi răspund domnului comisar Oettinger. Sunt uh, dezamăgit să aud că uh, considerați că uh, studiul nostru a fi părtinitor. Uh, pentru că ce s-a întâmplat, într-adevăr am discutat și discutăm și acum într-o manieră cât se poate de echilibrată argumentele de o parte și de cealaltă. Îmi place foarte mult ce ați spus, doamna Ayala Sender, despre ajutorul reciproc. Eh, m-ar fi bucurat să pot eh, face și eu la fel atunci când am prezentat studiul nostru. Eh, intenția noastră în tot mai a fost să prezentăm tradițiile specifice diferite din statele membre, din diferite instituții europene. Pentru că au existat, într-adevăr, consultări, inclusiv la nivelul ombudsmanului, cu privire la posibila reformare a sistemului, a regimului actual. Și asta a fost și direcția în care ne-am uh, mișcat noi. Uh, în același timp, suntem uh, dezamăgiți puțin. Comisia mereu acuză autorii unor astfel de studii, ne acuză că nu interacționăm suficient, suficient cu Comisia, dar ori de câte ori solicităm o implicare a Comisiei, în acest sens, Comisia face trimire la răspunsurile pe care deja le-a trimis Parlamentul European. Punct. Am, uh, ne-am bucurat foarte mult să putem beneficia de oferta pe care ne-a făcut-o uh, Comisarul European uh, pentru ca experții juridici, juriștii Comisiei să se implice în acest proces de consultare. Acum, domnului De Jong îi spun, vă mulțumesc pentru întrebare. Pot să vă ofer un răspuns rapid. Regula Eh, privind membrii cabinetelor eh, nu a fost eh, investigată. Chiar și unul din autorii studiului a regretat acest, acest fapt. Ehm, există, a existat în domeniul de aplicare o, o tematică foarte restrânsă și foarte concret descrisă a studiului, de aceea nu a intrat în studiul nostru. Se fac multe comparații Într-adevăr, există o oarecare slăbiciune a acestui studiu, care rezultă din faptul că există foarte multe tradiții constituționale, administrative în diferitele statele membre și de aceea elementul de comparabilitate este um, doar um, relativ aplicabil pentru că uh, poate fi, comparabilitatea poate fi uh, investigată doar în anumite contexte mai concrete ale instituțiilor europene. E nevoie de, un, de studii aprofundate pentru a observa dacă, într-adevăr, anumite tradiții juridice sau administrative se aplică și instituțiilor europene. Noi nu susținem în acest studiu că am am uh, găsit uh, elemente de bune practic, uh, exemple de bune practici sau că am nu, nu, nu considerăm că concluziile noastre sunt absolute. Noi am formulat toate recomandările și concluziile noastre într-o formă cât se poate de prudentă, și am uh, investigat uh, teoretic dacă alte uh, aranjamente, alte cadre de reglementare s-ar putea aplica instituțiilor pentru a crește transparența lor. Domnului Salafranca, ca reacție la exemplele de prost administrare, pot să-i spun că doamna profesor Magda Tulibacca, expertul jurista, a considerat că jurisprudența actuală sugerează că doar atunci când există um, temeri concrete um, se poate merge înainte uh, pe calea pe care ați sugerat-o dumneavoastră uh, ombudsmanul uh, într-adevăr ar putea să reacționeze la o sesizare privind proastă administrare, dar um, aici cred că deja părăsim uh, subiectul căruia s-a dedicat uh, studiul împreună cu autorii săi. Și mă opresc aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Le Breton, aveți cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund pe scurt la cele spuse. În primul rând, e foarte bună ideea acestei ședințe, pentru că și onorează Parlamentul European. Cred că există într-adevăr afacerea Selmayr. Cred că secretarul general al Comisiei a fost numit în condiții ilegale. Nu sunt singurul care crede acest lucru. Ombudsmanul european are aceeași părere ce a spus ombudsmanul european e foarte interesant și afacerea Selmayr e o problemă mai generală. Pentru că, așa cum spunea reprezentantul Comitetului uh, de personal al Parlamentului, există tendința de politizare excesivă a nominalizărilor. Deci e o problemă generală, nu e o problemă izolată, dar după părerea mea nu e o scuză, e cu atât mai grav. Cred că meritul ședinței din țara aceasta este că nu doar am constatat, ci am încercat să găsim soluții. Sunt unele care par bune, adică favorizarea transparenței pentru posturile vacante, pentru a aduce mai mulți candidați. E ceva ce trebuie făcut sistematic. Și apoi uh, să se lărgească Uh, numărul de participanți la comisia de selecție, cred că e un lucru bun uh, propus în studiu și apoi problema nominalizărilor externe care în realitate uh, sunt de fapt o cale de a ocoli avansările și transferurile interne. Și cred că e ceva ce s-ar putea face. Deci există soluții și trebuie să le găsim. Însă vreau să revin la afacerea Selmayr, pentru că, deși, cum spunea cineva, e doar vârful icebergului, este viz, foarte vizibil. Postul de secretar general al Comisiei nu e lipsit de importanță. Din contră, dă foarte multă putere în Uniunea Europeană. Deci este un post expus și nu înțeleg uh, Eh, de ce spunea comisarul Oettinger, care spunea că afacerea Salmaer e importantă doar pentru 3.000 de persoane și nu are nimic de a face cu credibilitatea. Ba da, are foarte mult de a face. Preța franceză, de exemplu, a vorbit din abundență despre acest lucru și un ziar eh, francez eh, a emis ipoteza că inuciderea unei italiene care lucra la serviciul juridic al comisiei ar putea să fie legată de această afacere. Este extrem de grav și ceea ce îi tulbură pe foarte mulți. Domnule comisar, dacă îmi permiteți, abordați lucrurile în cea mai proastă manieră cu putință. Luați lucrurile de sus. Dar toată lumea e speriată de ce s-a întâmplat în realitate, oricum în Franța. Iar eu personal reprezint un grup politic care se teme foarte mult de Comisia de la Bruxelles și nu faceți nimic uh, ca să mă liniștiți. Iar modul în care ați reacționat în această seară mă întărește în convingerea mea. Vă spun foarte clar că trebuie înlocuită Comisia de la Burcar cu un secretariat tehnic care să nu mai aibă inițiativă legislativă și care să fie în serviciul organelor democratice care sunt Consiliul și Parlamentul European. Mulțumesc, dar vreau să vă asigur că procedurile Comisiei sunt bune și totuși aceste proceduri și examenul pe care îl face Comisia pentru Control Bugetar timp de trei luni a arătat transparență excepțională. Și vreau să vă spun acest lucru și de asemenea vreau să spun că există, eu știu, foarte multe bănuieli în jurul acestei afaceri, dar nu toate aceste bănuieli trebuie aduse în discuție. Are cuvântul domnul comisar Oettinger. Frau Doamnă președinte, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, permiteți-mi să reacționez uh, la primul din următoarele puncte în felul următor. Am fost criticată pentru, criticat pentru faptul că direct, uh, directorul general pentru resurse umane nu este prezent aici. Într-adevăr, este decizia noastră. Parlamentul ar putea, de partea noastră, să fie reprezentat de domnul Teani sau de un vicepreședinte sau de domnul secretar general sau de oricine altcineva. Noi, comisia, suntem reprezentați de mine, de comisar. Și sunt prezenți, sunt prezenți angajați din direcțiile noastre generale vizate. Și nu, nu înțeleg de ce criticați faptul că nu suntem reprezentanți uh, de două, de trei, uh, de cinci ori. Da? Comisia Europeană poate fi reprezentată uh, corespunzător de mine, nu este niciun un, un, un caz de lipsă de respect pentru faptul că, că nu este prezent și directorul de resurse umane. Doamna Ayala Sende Uh, ne spune de ce ne reproșează că la noi angajații nu își evaluează superiorii. Să știți că se întâmplă la noi. Există există la intervale uh, regulate proceduri prin care uh, salariații, funcționarii de la diferitele niveluri sunt rugați, solicitați să își evalueze superiorii la nivel de director, de director general așa cum în cursul carierei există o evaluare a subordonaților, există și procedura inversă în care se evaluează cum, cum miroase capul peștelui. Adică sunt evaluați superiorii. Apoi, s-a vorbit în legătură despre selecția personalului și concursurile externe care sunt organizate la Parlament. Nu vreau să intru în detalii aici. S-a spus și că de multe ori un membru unui uh, cabinet al unui comisar, uh, după încheierea mandatului lor, uh, pot începe orice altă carieră în, în sfera privată. Acum, să știți că există state membre mici, medii și de dimensiuni mari în portofoliul meu am eh, șase membri ai cabinetului cu nouă direcții generale în subordine. Deci eh, fiecare dintre acești membre face, eh, îmi raportează mie pentru activitatea a două, cel puțin două direcții generale. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie în anturajul meu de oameni care îmi pot, pot evalua îmi pot, în plan politic ce trebuie făcut în administrație. Da? Dar același, a, același colaborator al cabinetului meu, pe lângă această sarcină, are și sarcina de, de a, e, îndeplini atribuțiile legate de diferite state membre, de obicei 5 sau 6 state membre. Și, de asemenea, fiecare dintre acești șase membri ai cabinetului meu mai are sarcini și atribuții de serviciu și uh, Uh, și uh, pe linia portofoliilor altor colegi uh, comisari. Deci dacă, dacă este o conferință mare pe, pe o altă temă decât portofoliul meu la Parlamentul European, mă informează. mă informează și despre eventuale fuziuni de la Siemens sau din alte domenii. Da? Deci eh, să știți că eu mă apăr cu toată înveșunarea membrii cabinetului meu. Pentru că oamenii din cabinetul unui comisar sunt foarte importanti. Și ă, evident că pentru asta ă, trebuie să ai și o, o, o, o selecție bună și trebuie, ai nevoie de oameni buni. Deci, ă, faptul că cineva a petrecut 5 ani într-o direcție generală nu trebuie să fie perceput ca un dezavantaj în raport cu alți concurenți care, care candidează pentru același post. Pentru că altfel chiar îi demotivăm pe oameni să vină la noi. Deci, Uh, deci nu trebuie să excludem uh, funcționarii pe care avem deja de la concursul uh, bazat pe criterii de competență și profesionalism. Nu trebuie să excludem de la competiția cu alți funcționari. De altfel, dacă voi Uh, pleca din comisie și voi deveni din nou simplu cetățean, poate că mă voi pronunța uh, mai vocal în legătură cu cariera pe care uh, o urmează șefii cabinetelor sau fost șef de cabinet al unor președinți ai Parlamentului European. Da? Fie că o fac în calitate de director general de secretar general adjunct și așa mai departe. S-ar putea să aflăm că și aici ne jucăm cu mingea de fotbal într-o seră cu geamuri foarte subțiri. Deci nu s-ar putea să uh, nici nu ieșim mai rău atunci când ne vom compara cu situația din Parlament. În calitate de comisar, sigur că trebuie să fim neutru, dar mai târziu o voi putea să iau și o atitudine. Și să știți că uh, uh, autojustiția pe care, o, uh, care se practică aici în Parlament nu întotdeauna este utilă. Nu vreau să par, par prea simplist. Vă rog să nu mă acuzați că aș fi prea pueril. Comisarii trebuie să răspundă, într-adevăr dar nu trebuie să spun, răspundă și să dea uh, rapoarte și dări de seamă Parlamentului pentru toate aspectele activităților lor. Eu trebuie să uh, ascult și să examinez uh, cu atenție toate argumentele dumneavoastră, dar nu trebuie să le preiau, pentru că atunci n-ați, n-ați avea nevoie de o, o, o, o comisie politică. Da? Și n-ar, n-ar fi nevoie de noi. în ce privește modernizarea statutului funcționarilor pentru a institui o mai mare egalitate de șanse, sunt dispus să analizez această temă. Și am spus-o încă de la început că Uh, îmi doresc ca majoritatea uh, ocupării uh, posturilor, posturilor vacante să fie ocupate prin concurs și nu prin transfer intern. Este o chestiune pe care mă angajez să o urmăresc și în următoarele luni. Este foarte clar că numirea politică a secretarului general a trezit interesul dumneavoastră și a opiniei publice. Însă, faptul că Parlamentul European a, a organizat uh, uh, audieri în legătură cu procedurile de numire a unor manageri uh, și funcționari înalți, mi se pare o imixiune în, în atribuțiile administrative ale diferitelor instituții. Și încă o propoziție, dacă îmi permiteți. Eu vorbesc despre cazul Selmayr, nu despre afacerea Selmayr, cum ziceți dumneavoastră. Nu cred că trebuie este oportun să-i spunem așa. Și când ombudsman, ombudsmanul spune că a avut îndoieli în legătură cu corectitudinea procedurii, dumneavoastră spuneți că a fost ilegală. Deci, ombudsmanul spune că are îndoieli și dumneavoastră spuneți că este ilegal. Resping așa ceva, doamnă președinte. Iar dacă cineva candidează într-o procedură, atunci el sau ea are posibilitatea să se adreseze justiției atunci când consideră că selecția a fost făcută într-un mod incorrect. Se întâmplă foarte rar, dar să știți că se mai și întâmplă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! am ajuns la capătul acestui uh, uh, punct important de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul domnului Salafranca, dar foarte scurt, vă rog. Senora președinta, simplemente... Com- Doamna președinte, aș vrea numărul grupului meu să mulțumesc domnului comisar, echipei doamnei Seuca, care este o funcționară excepțională, că a fost gata să participe la lucrările noastre. N-am fost întotdeauna de acord, dar cred că relația dintre Parlamentul European și Comisia Europeană stă la baza uh, succesului pe care l-am avut și pe care îl vom avea în continuare. Deci, doamnă președinte, nu vreau ca în grupul meu politic să nu-i mulțumesc domnului comisar, care a venit mereu aici să ne expună probleme dificile și chiar dacă n-am fost întotdeauna de acord, cred că merită recunoștința noastră și merită să-i mulțumim pentru că întotdeauna a apărat interesele și valorile Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna președintă. Și noi ne alăturăm acestor mulțumiri exprimate de dumneavoastră. Totuși, permiteți-mi ca în calitate de președintă să trag niște concluzii. Uh, dar înainte de a face acest lucru, salutăm pe cei uh, trei copii ai doamnei secretar, uh, de comisie. Ne bucurăm că vă folosiți de zilele noastre de vacanță într-o manieră atât de inteligentă și constructivă. Comisia noastră cu siguranță că nu se bucură de cea mai mare popularitate în biroul Parlamentului, pentru că și în ce privește numirile, eh, procedurile de numire din Parlament am criticat multe dintre ele și am avut eh, multe discuții cu Eh, nu doar cu membrii, dar și cu administrația pre, pre, eh, Parlamentului. Până la urmă, este o chestie de credibilitate. În ce privește concluziile eh, trase după dezbaterea aceasta, credem că ar fi bine ca în fiecare instituție a Uniunii Europene să, să se ocupe postul de secretar general prin concurs sau să modificăm în acest sens statutul funcționarilor. Este important pentru ca uh, deputații care vor urma după noi în acest uh, Parlament să nu mai aibă uh, uh, pretext să se preocupe din nou de această chestiune și nici uh, noi să nu mai pierdem luni și ani de zile în examinarea acestor cazuri. Iar în ce privește um, căile de atac, uh, este foarte important avizul ombudsmanului Uh, în acest sens. Dacă nu vrem să deschidem uh, alte proceduri, împreună cu colegul Svoboda, uh, cred că credem că ar fi important ca pentru anumite posturi să se, să se pună mai mult accentul pe nevoia de, de legalitate a procedurilor. Sigur că dacă statutul funcționarului este aplicat în tocmai, atunci uh, nici politizarea unei funcții n-ar trebui să fie o problemă. Eu cred că în ce privește o eventuală modificare a statutului funcționarului uh, european, Parlamentul viitor va fi cel care va, va decide în ce direcție va evolua această chestiune. Sunt convinsă de altfel că multă lume deja se preocupă de această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc că ați participat uh, alături de echipa dumneavoastră la ultima reuniune pe care eu o mai conduc în acest Parlament. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi colegi, pentru prezență și domnul Svoboda acum are uh, șansa de a încheia în mod festiv uh, această reuniune. Mă alătur celor spuse cu maximă competență de doamna Gresle în privința concluziilor care se impun după această dezbatere. Vreau și eu să mulțumesc acelora care uh, au fost prezenți aici, domnul comisar Oettinger, autorilor studiului. Cred că am făcut un pas înainte în uh, în dezbaterea noastră. Dezbaterea nu se încheie în acest mandat, dar cu siguranță că va, se va îmbocăți în următorul mandat și dezbaterile vor continua. După cum doamna le a spus pe bună dreptate, această dezbatere este strâns legată și de dezbaterea din Comisia Juri în, pe același subiect. Și cu asta vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumim, ședința se suspendă. Noapte bună!